Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Îmi cer scuze pentru întârziere. Întârzierea se datorează pregătirii trilogului care avea loc în această masă la ora 16. Aprobarea ordinii de zi. a fost deja aprobată și trecem la punctul 7. Voturi, dragi colegi. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, toate secțiunile. Dragi colegi, după votul nostru privind um, amendamentele de buget de la ultima ședință a comisiei noastre, acum um, votăm uh, um, raportul care acompanează aceste amendamente. Doamna Dăncilă, vă rog. Vreau să mulțumesc încă o dată secretariatului pentru sprijin și tuturor colegilor care au depus amendamente pe acest raport. Mulțumesc. Grație, onorevole. Da. Vă mulțumim, doamnă Dăncilă. Și trecem la vot. Brita dorește cuvântul, vă rog. Nu funcționează cartela de vot. Uh, proviamo a fare il voto. Haideți să încercăm uh, să votăm prin ridicare de mână, da? Bun, aliniatul 1. Cine este pentru să ridice mâna? Cine este pentru să ridice mâna? Împotrivă? Se respinge, cred. Amendamentul 2. Nu trebuie votat. Amendamentul 3. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, cred, spune domnul președinte. Amendamentul 6. Lion. cine pentru? Pentru. Verif. Împotrivă. Cred că se respinge. Amendamentul uh, oral Oleiniciac. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 9, amendamentul 7, Stoina Ianov. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, aliniatul 10, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, Oleiniciac, cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10, Gabriel, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și acum se adoptă cu largă majoritate. Acum, vot final al um, acestui aviz. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări, doamnă Dăncilă. Vă mulțumesc tuturor. Acum, înainte de a trece la punctul următor, domnul vicepreședinte Bovei a cerut cuvântul. Vă rog. Îmi cer scuze um, că vorbesc acum uh, și deranjez ordinea de zi, dar am o propunere pentru primăvara următoare. Nu știu dacă știe toată lumea, dar ONU a declarat anul 2014 ca fiind anul agriculturii familiale. Și cred că ar fi important ca Parlamentul European să participe la acest an al ONU um, privind agricultura familială și să organizăm și noi un eveniment aici la Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European. No English? Se pare că nu funcționează interpretarea în engleză. Acum funcționează, domnul Bove o ia de la capăt. ONU a declarat anul 2014 ca fiind anul agriculturii familiale. Și um, în lume vor fi organizate multe evenimente uh, legate de agricultura uh, Uh, familială și eu aș propune ca Parlamentul European să ia o inițiativă în legătură cu uh, promovarea acestei agriculturi în familie. Și eu cred că Comisia pentru Agricultură ar trebui să organizeze acest eveniment în primăvară, înainte de luna aprilie, deci înainte de alegerile pentru Parlamentul European, deci în februarie sau martie, să organizăm acest eveniment la care ar putea participa organizații cu exemple de agricultură și voi trimite președintelui și secretariatului o scrisoare cu această propunere, dar cred că, bineînțeles, toți europarlamentarii ar trebui să participe la acest eveniment și uh, Cred că și domnul comisar ciolo ar trebui să participe la acest eveniment pentru ca Europa să arate că și pentru noi e importantă agricultura familială. Iată care este propunerea pe care doresc să o fac oral înainte de a vă trimite în scris această propunere pentru ca coordonatorii să poată să se apuce să lucreze la un astfel de proiect. Bine, grație. Bine, mulțumesc, domnule vicepreședinte Bove. Vom ține cont de această propunere. Acum aș propunem să discutăm punctul 9 de pe ordinea de zi. Este important pentru că trebuie să votăm, așa că invit toți colegii să rămână în sală. Dacă vă aduceți aminte, dragi colegi, dincolo de măsurile tranzitorii pentru 2014, pentru care este raportor Albert Des, Comisia în iulie a făcut o propunere legislativă în legătură cu um, anumite norme de tranziție în legătură cu regulamentul privind dezvoltarea rurală. Um, obiectivul este extinderea derogării pentru statele membre care au asistență financiară pentru a permite creșterea nivelului de cofinanțare. După primul schimb de opinii coordonatorii pe, acest, uh, pe această temă, uh, observ că nu există controverse în legătură cu uh, subiectul în sine, dar procedura e mai complicată. Această modificare va trebui să intre în vigoare înainte de sfârșitul anului și avem foarte puțin timp pentru o procedură de codecizie și se poate adopta, poate adopta testul rapid doar prin procedură simplificată, conform articolul 46. În paralel însă, am stabilit la coordonatori că domnul Des va face un amendament la raportul său care sugerează includerea acestei extinderi a derogării în propunerea legislativă. Aceste amendamente, dacă sunt acceptate în Consiliu și adoptate în plenara din noiembrie, ar putea duce la retragerea propunerii Comisiei. Deci, dragi colegi, vă propun acum să adoptăm această propunere conform procedurii simplificate, fără amendamente, având în vedere că uh, conținutul nu este disputat. Văd că domnul Des este de acord cu mine și dacă nu sunt observații, vă propun să trecem la vot. Să votăm deci această propunere a mea. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc. Deci, domnule Des, așa vom face. Vă mulțumesc tuturor. Dacă suntem cu toții gata, putem trece acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea realizată de Maurizio Martina, subsecretar pentru politici agricole, alimentare și forestiere al Italiei, privind expoziția universală de la Milano din 2015, cu tema Să hrănim planeta, energie pentru viață. Ingrazio! Îmi doresc să mulțumesc tuturor celor prezenți la această prezentare a expoziție universală din 2015, care deci va aborda tema uh, hranei. Um, o temă foarte importantă uh, care a catalizat atenția și foarte multe sensibilități. Producția și consumul de hrană sunt o provocare majoră pentru viitor. Astăzi uh, sunt legate și perspectivele durabilității pe planetă. Uh, diferitele analize după creșterea prețurilor din 2007 au arătat cât de fragil este la nivel global sistemul de aprovizionare cu hrană, precaritatea de mediu alimentată de creșterea rapidă a consumului, complexitatea fenomenelor Um, legate de punerea uh, de, de sfârșitul uh, foametei în lume. Deci, iată, dragi colegi, este un subiect foarte important pe care l-am discutat de mai multe ori deja la comisia noastră și am subliniat de multe ori importanța de a se ține cont de această provocare globală majoră a securității alimentare. Și în uh, dezbaterea noastră de durată a reformei politice agricole comune. Deci eu mă bucur deosebit de mult astăzi că am ocazia să urez bun venit în mijlocul nostru ministrului Martina, care ne va prezenta pe scurt cu uh, o serie de slide-uri obiectivul acestei expoziții universale, la care, bineînțeles, uh, nu va participa doar Italia, ci întreaga Europa, uh, care este o ocazie excelentă de a aborda aceste provocări globale. Eu doresc să mulțumesc lui Maurizio Martina, Doresc să mulțumesc și lui Roberto Arbiti și doamnei Diana Gosti uh, din uh, staful uh, Ministerului în Italia și dau acum cuvântul domnului ministru Martina. Apoi vor avea loc um, Mm, intervențiile colegilor din alte comisii care participă la această prezentare. Le voi da mai întâi cuvântul și apoi voi da cuvântul colegilor din Comisia pentru Agricultură, începând cu coordonatorii din partea grupurilor politice. Vă mulțumesc, dragi colegi, și acum dau cuvântul uh, domnului Maurițiu. Martina. Vă rog. Si, ringrat. Da, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor celor din comisie. Pentru noi e o onoare și o plăcere să ne aflăm aici și să vă putem prezenta uh, Munca depusă până astăzi în eh, legătură cu o întâlnire importantă care este expoziția universală din 2015. În câteva minute voi încerca să vă relatez pe scurt în ce constă importanța acestei întâlniri de la Milano și a eh, reușitei eh, la care sperăm. Apoi vă voi îmi voi permite să vă prezint câteva puncte fundamentale care reprezintă chiar miezul acestei provocări uh, în linia lucrurilor pe care le spunea Adinaur președintele de Castro. O primă fotografie a cifrelor fundamentale care privesc expoziția. Se va ține la Milano de la 1 mai până la 31 octombrie 2015 în momentul de față avem uh, adeziunea a 132 de țări. Țineți seama de faptul că obiectivul nostru era de 130, deci am depășit deja obiectivul inițial și probabil că în uh, săptămânile care urmează se vor mai adăuga alte adeziuni importante. E vorba de 60 de țări din care uh, 60 eh, de țări își vor construi propriile pavilioane. Și ca să vă dau eh, un punct de reper, la marea expoziție de la Shanghai de acum câțiva ani au fost 40 de țări cu pavilioane naționale. Obiectivul pe care ni-l fixasem era să ajungem la 20 de milioane de vizitatori și uh, E vorba de o suprafață de peste un milion de metri pătrați la porțile orașului Milano. Uh, investițiile publice au atins deja un milion, un miliard, trei de euro. O, o cifră aproape analogă uh, o reprezintă investiția țărilor participante pentru construirea de pavilioane, dar nu numai, în total mai mult de 300 de milioane de euro pe care le-am adunat de la investitori privați. Iată un slide uh, care evidențiază cât de complexă este structura acestor 132 de țări și cred de o importanță deosebită să subliniem că adeziunea a fost uh, foarte mare din partea uh, Uh, țărilor din Asia, din Africa. Și în aceste contexte spunem totdeauna că 97% din uh, populația asiatică va fi reprezentată de propriile ei state. La această expoziție din 2015 este un fapt extraordinar uh, de importanță strategică pentru întreaga Uniune Europeană cum se spunea din aur de către domnul președinte de Castru, miezul acestei propuneri pe care expoziția o adresează lumii este discutarea cu întreaga planetă noile frontiere ale alimentării și legătura cu noile strategii de sustenabilitate ambientală. Și cifrele sunt din nou impresionante. Uh, pe care ținem să le uh, aducem în discuția publică internațională. Uh, voi aminti doar câteva din aceste cifre impresionante, 800 de milioane de persoane în stare de denutriție, un miliard și jumătate de obeji, o persoană din trei are probleme de nutriție și pentru fiecare persoană care suferă de malnutriție, există două persoane cu obezitate. Scopul pe care ne-l propunem este să contribuim la deschiderea unei dezbateri publice care să caute atingerea unui nou echilibru între producție și consum alimentar într-un raport de tip nou cu mediul înconjurător. Eu uh, sunt sigur că Uh, și în această comisie se discută cu privire la discrazia dintre cerere și ofertă, mai ales în domeniul agricol și alimentar. Aceasta este măsura provocării enorme care ne stă în față. Prin urmare, uh, alimentarea, hrana, ca protagoniști ai scenariului geopolitic internațional în anii care vin, în măsură tot mai mare. Am dorit să discutăm la această expoziție uh, teme importante care au apărut deja în discuția noastră, mai ales anumite uh, fenomene cum ar fi cursa pentru acapararea de terenuri, uh, țările care sunt deficitare în privința resurselor agricole fac acest lucru, volatilitatea crescută a piețelor și deci a prețurile care redesenează structura uh, rețelelor de aprovizionare alimentare. Pers uh, persoanele din straturile sărace sunt tot mai expuse a noi amenințări și, în fine, noile reguli ale comerțului internațional. Probabil că am intrat în era protecționismului pedos în care se limitează exportul alimentar și se cultivă inflația și pentru a discuta cu dumneavoastră despre frontiera alimentară ca un nou tip de frontieră în scenariul geopolitic și o platformă importantă a exportatorilor. Va trebui să discute despre noile raporturi dintre agricultură și mediu, care sunt teme de cercetare majoră, un nou tip de racord între agricultură, hrană și welfare pentru ca agricultura să poată contribui într-o măsură tot mai mare la bunăstarea populației, un nou raport între hrană și inovație, uh, fiind vorba aici de frontiera dintre cunoaștere, știință și de transferul noilor uh, concepte plecând de la food security, food safety. În fine, un alt obiectiv major, să uh, facem să intre cu toate drepturile chestiunea alimentară în domeniul marilor politici globale. A face să intre această temă în dezbaterea factorilor importanți internațional în contexte fundamentale uh, și e vorba nu doar de discuție, ci de construirea de noi politici globale. Documentul strategic care a permis uh, orașului Milano să câștige această candidatură uh, conține patru teme cruciale. Food security, food safety, uh, îmbinarea acestor chestiuni cu tema sustenabilității și a dezvoltării echilibrate și raportul dintre hrană, pace și cultură. Se mai delinează și uh, o serie de acțiuni, de propuneri publice pe care noi sperăm să le putem pune în discuție și în Parlamentul European tot mai mult uh, până în 2015 și mă refer uh, la ipoteza de a elabora un cod etic împotriva risipei de hrană la elaborarea unei politici comune împotriva politicilor speculative și uh, la discutarea unor programe de educație alimentară. În esență, noi credem că expoziția poate constitui o platformă globală pe o temă crucială, care deja coincide în mare parte cu obiectivele de dezvoltare uh, al mileniului uh, așa cum au fost descrise de Națiunile Unite. E vorba de a profita de aceste șase luni de expoziție pentru a elabora uh, programe în vederea unor uh, obiective majore care până acum nu au fost atinse. Uh, iată, vă prezint un diapozitiv simplu, dar zona e foarte complexă și noi contăm uh, pe faptul că vom putea primi uh, o cantitate impresionantă de vizitatori și în încheiere aș vrea să subliniez originalitatea propunerii pe care o facem cu această expoziție, uh, mai ales în privința acestei idei uh, destul de revoluționare pentru expozițiile universale a clusterurilor tematice altfel decât se proceda până acum, noi nu concepem doar prezența statelor și națiunilor autonome cu pavilioane naționale, ci am elaborat această schemă cu nouă cluster tematici pe teme specifice, încercând astfel să experimentăm și o întâlnire între națiuni pe filiere alimentare, agroalimentare. Uh, dacă priviți această schemă, vă dați seama uh, în ce fel prin uh, cacao, cafea, orez, fructe, cereale, noi anvizajăm o confruntare între state. Nu s-a întâmplat niciodată până acum la o expoziție universală ca statelor să li se ceară și să colaboreze, nu să se reprezinte doar în mod autonom. Aceasta este propunerea cea mai importantă și, după noi, va reprezenta o noutate importantă pentru viitoarele expoziții. Participarea Uniunii Europene și voi încheia mulțumindu-vă pentru atenție a fost în mai 2013 eh, o comunicare a Comisiei care a început să traseze eh, probabila participarea Uniunii la această expoziție s-au eh, precizat anumite aspecte fundamentale, aspectul principal fiind prezența, să spunem, spațială în fața Palatului Italiei, chiar în centrul expoziției, un pavilion al Comisiei Europene. Urmează să mai fie precizate niște aspecte, dar va fi reprezentată Uniunea Europeană într-un spațiu de excelență. S-a uh, numit uh, un comisar, uh, domnul dr. David Wilkinson, și un vice cu care am lucrat foarte bine pentru precizarea uh, unor aspecte operative concrete și, în fine, cred că, cu adevărat, această expoziție va trebui să devină o, un eveniment fundamental și pentru politicile europene, pentru Uniunea Europeană Europeană pentru rolul său cât mai mare în acest context și vă confirm încă o dată disponibilitatea totală a guvernului italian și a organizatorilor să lucreze până în 2015 pentru a perfecționa un program de întâlniri și uh, un proiect de apropiere de această expoziție uh, pentru ca evenimentul să fie un eveniment uh, într-adevăr european. Uh, și să devină prima expoziție cu caracter puternic european uh, în care să se vadă caracterul european ca factor decisiv în uh, relațiile internaționale și capacitatea noastră de a impune aceste teme fundamentale. Există toate premisele pentru acest salt calitativ. Vă mulțumesc pentru disponibilitate tuturor în frunte cu președintele Comisiei și concep acest moment ca un început al unei discuții și vă stau la dispoziție pentru aprofundări. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim domnului Martina, spune președintele, dragi colegi. Tema este de o importanță extraordinară, am vorbit deja de mai multe ori aici despre ea și cred că e important ca această comisia noastră uh, în legătură cu tema expoziției din 2015 și a siguranței alimentare, să aducă nu numai o contribuție, cum facem astăzi, ci să contribuie în manieră constructivă la reușita acestui eveniment mondial. Mulțumim încă o dată delegației italiene. Acum deschid uh, intervențiile, începând cu colegii de la alte comisii, apoi uh, uh, cine va dori să ia cuvântul din partea comisiei noastre. Încep prin a da cuvântul uh, doamnei deputat Patricia Toia, vicepreședinte al Comisiei Industrie, Energie, Cercetare, ITRE, și imediat după aceea îmi face plăcere să vă dau cuvântul dumneavoastră colegilor din Comisie. Patriția, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor colegilor și doresc să salut pe reprezentantul guvernului italian, domnul Maurizio Martina. Doresc mai întâi să mulțumesc domnului președinte de Castro, pentru că um, Comisia pentru Industrie are activități extraordinare, dar doresc să vă mulțumesc și pentru atitudinea dumneavoastră de a ține cont de toate politicile europene și deci inclusiv uh, de relația cu celelalte comisii. Eu aș uh, dori să fac două scurte observații ca membru a Comisiei ITRE și a Comisiei DEVE uh, care se ocupă de altfel de subiecte foarte similare în momentul de față. Um, această expoziție universală care a fost prezentată acum va fi un eveniment deosebit, dar și foarte inovant. Uh, în primul rând, uh, din punct de vedere al modalităților de realizare, dar și din punct de vedere al deschiderii europene um, nu naționalitatea țării care organizează evenimentul e important, ci a apartenența țării respective la instituțiile comunitare. Iată pe ce se pune accentul. Iată ce dorește guvernul italian. Aceasta este o oportunitate deosebită pentru noi, pentru Uniunea Europeană, de care trebuie să știm să profităm. Avem bugetul, în bugetul pentru 2014, un capitol privind participarea UE, dar nu doar prin pavilionul Comisiei, ci și um, în toate instanțele, uh, inclusiv cele parlamentare, legislative și, deci, ca ai cetățenilor europeni și prin cetățenii europeni și a celorlalți uh, cetățeni din alte țări cu care avem relații. Și uh, prin uh, comisiile noastre interparlamentare cu uh, alte țări, de exemplu, uh, Comisia Interparlamentară UEACP. Um, uh, sunt uh, foruri importante de comunicare. Deci, Parlamentul poate fi un protagonist important. Acum, uh, acest subiect. Uh, al eh, hranei, care devine obiectiv al dezvoltării mondiale dincolo de energie și alte elemente cheie. Hrana înseamnă, eh, bineînțeles, apă și alimentație eh, și se pune accentul pe programele de cercetare. Noi avem cei trei piloni ai strategiei Orizont 2020, provocările acestui mileniu și printre provocări avem provocarea uh, climatică, cea a inovării sociale, dar și cea a hranei. Deci, iată, uh, o nouă cale uh, și o nouă direcție pentru activitatea noastră viitoare. Hrana este o provocare majoră din al treilea pilon. Uh, care este o noutate deosebită în modul în care concepem cercetarea. Apoi, avem Institutul European uh, pentru Tehnologie, există o comunitate um, a cercetării și științei, uh, se ocupă tocmai de hrană, de aprovizionarea cu hrană, um, de transport, uh, logistica legată de hrană și um, industria de procesare a Um, produselor alimentare și eu cred că Expo poate fi un uh, moment de uh, punere, um, de a da amploare acestor uh, aspecte. Acum, un lucru legat de DEVE, de Comisia pentru Dezvoltare. Știți că ne ocupăm de um, hrana în lume. Am adoptat în ultimele zile un act legislativ privind biocombustibilii și am vorbit tocmai de această exigență a culturilor alimentare, dar sunt și alte uh, teme, cum ar fi hrana și pacea. Eu cred că Și uh, la Comisia DEVE ne-am mai ocupat uh, încă de un, de un nou fenomen în care sunt implicate întreprinderile europene. E vorba de acapararea terenurilor. Um, acest fenomen care se numește grabbing în engleză. Um, eu cred că uh, și uh, la Milano, la Expo, ar trebui să se discute uh, regulile minime în legătură cu tranzacțiile cu terenuri. Pentru că astăzi uh, uh aproape state întregi sunt acaparate de întreprinderi multinaționale sau de alte puteri economice deci, uh, uh, cred că și acest fenomen uh, trebuie să aibă importanță, să capete importanță, să fie discutat și cu această ocazie a Expo de la mm, Milano, dar și la ONU sau în Uniunea Africană. Mulțumesc! Mulțumim doamnei Toia, mulțumesc Patriția. Acum continuăm cu intervențiile colegilor. Voi da cuvântul lui Herbert Dotman. Vă rog. Sì, grazie signor Presidente. Um, buongiorno signor sottosegretario. Io... Mulțumesc domnule președinte, bună ziua domnule subsecretar de stat. Um, acest uh, program al expoziției universale este foarte interesant. Vă mulțumesc pentru prezentare. Um, ați uh, spus că dincolo de organizarea propriu-zisă a expoziției, se vor organiza și conferințe, dezbateri în legătură cu anumite aspecte uh, pe teme de importanță și pentru comisia noastră. Ați uh, vorbit despre colaborarea cu Comisia Europeană. Se prevede și uh, o colaborare cu Parlamentul, cu comisia noastră. Eu cred că, în legătură cu anumite teme, care vor fi dezbătute cu ocazia Excluziei Universale din 2015 și comisia noastră ar putea participa într-un fel. Um, deci, o colaborare cu serviciile Parlamentului European ar putea fi interesantă. Mulțumesc! Mulțumesc, Herbert. Eric și apoi colega McGuinness. Oui, merci, <coughs> Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului Maurizio Martina pentru calitatea prezentării sale și pentru numărul mare de proiecte bine fundamentate pe care ni le-a propus. Cred că foarte bine a fost descris uh, ansamblul de probleme cu care ne confruntăm. Și înțelegem că sunt subiecte pe care le dezbatem și noi aici în această comisie. Sunt uh, acele subiecte prezente și în acest proiect de expoziție universală de la Milano. În ce privește problema producției, ne-am ocupat în cadrul reformei PAC uh, și de schimbarea producției, pentru că acesta este un element uh, cheie, lupta împotriva risipei, uh, nevoia de a consuma în mod diferit. Cred că nu putem să lăsăm la nivelul hazardului acest lucru și uh, Uh, acesta este un moment foarte important și care trece dincolo de aspectul de marketing. Pentru că vorbim despre abordare la nivel planetar care să sensibilizeze pe toată lumea în ce privește importanța problemei alimentare la scară planetară. Este un, o miză extraordinar de importantă pentru care cred că noi, domnule președinte, Comisia Agri ar trebui să ne implicăm uh, foarte puternic în această propunere care ne-a fost prezentată astăzi. Fiecare axă de acțiune a acestui proiect este legată intim și trebuie să fie obiectul unei reflexii globale. Nu trebuie să gândim pe termen foarte scurt, ci pe termen mediu și lung și uh, propunerile care se fac în acest document sunt esențiale în uh, reflexia pe care ar trebui să o avem uh, în mod colectiv. De aceea cred că cererea făcută de domnul Martina trebuie ascultată și în această comisie trebuie să ne ocupăm de acest subiect cu mai multă uh, atenție. Iată ce doream să spun, domnule președinte. Grație, Eric. Mulțumesc, Eric. Are cuvântul acum Mary McGuinness. Thank you, Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru această prezentare excelentă. Sunt atât de multe teme pe care le veți acoperi în acest proiect, încât este dificil să tragi o concluzie, pentru că e o problemă atât de complexă. Dar vreau să uh, vă felicit pentru structura propunerii noastre. În ce privește activitățile agricole, uh, unul dintre lucrurile cheie pe care le-am discutat aici uh, și unul dintre colegii mei a discutat rolul fermelor familiale. Problema cheie legată de venitul acestor activități și poate că ar trebui să subliniem mai mult această uh, problemă. Știu că e menționată la capitolul volatilitatea prețurilor, unde spuneți că se manifestă instabilități de piață, dar dacă v-ar fi să vorbiți cu fermierii europeni, chiar și cu susținerea primită din partea uh, politicii agricole comune, fermierii toți câștigă mai puțin decât media lucrătorilor din Uniunea Europeană. Asta este o problemă care are nevoie să fie discutată suplimentar și abordată. Uh, nu e vorba doar de prețurile pe care le primesc fermierii pentru uh, produsele lor, ci și de prețurile pe care le plătesc pentru importurile de care au nevoie. Asta este o chestiune crucială și care are și un impact de mediu. În ce privește uh, acapararea terenurilor, așa numitul land grabbing, uh, cred că am discutat în comisie deja și nimeni n-a venit cu o soluție, pentru că poate și pentru că soluția nu e prea ușoară. Uh, cred că în Europa ar trebui să vorbim despre utilizarea terenului, dar să nu uităm că în țări cum ar fi Irlanda, de exemplu, pământul este protejat, dreptul la proprietate este uh, protejat de Constituție, deci suntem pe un teren foarte sensibil aici. Uneori ceea ce persoanele din agricultură cred că e bun, uh, cei care sunt militanții pentru protecția mediului spun că nu e bun. Deci trebuie să vedem să nu, să evităm să nu stârnim conflicte, ci mai degrabă să aducem oamenii la oaltă. În ce privește evitarea pierderilor și risipei. Sigur că vrem să evităm risipa, dar m-am gândit adesea, dacă reducem risipa, care va fi impactul asupra prețurilor uh, produselor agricole? Pentru că cu siguranță ar putea fi negativ, deși din punct de vedere al sustenabilității Sigur că nu vrem să vedem uh, că se pierde mâncare, că se aruncă mâncare. Uh, și cred că uh, e o lipsă de legătură între reducerea risipei în Europa și uh, direcționarea acestei, acestei, uh, acestor alimente către persoanele care au nevoie și care nu sunt, uh, către cei foarte săraci. Și din păcate nu se întâmplă acest lucru, din păcate nu ajunge această hrană la el. Și în fine, din propriile mele observații pe care le-am făcut în țări cu agricultură subdezvoltată, uh, Cred că trebuie să lăsăm uh, țările în curs de dezvoltare să-și folosească mai bine terenurile, să își modernizeze agricultura într-un mod sustenabil, astfel încât să facă parte din procesul lor de dezvoltare. Și poate că asta este uh, chestiunea pe care am putea să o discutăm mai mult la expoziție și să discutăm și rolul femeilor, pentru că în țările în curs de dezvoltare femeile joacă un rol cheie în sectorul agricol. Și dar încă o dată, mulțumesc, uh, impresionantă prezentare, un proiect uh, uh, extraordinar de, de dificil și sper că mai multe țări se vor alătura acestuia. Vă mulțumesc! Grazie, Mariat! Mulțumesc, Merit! Acum are cuvântul vicepreședintele Sigirieschi. Vă rog! Wprawdzie pan minister mówił, że problematyka wody będzie... Domnule, domnul ministru a spus că se va aborda și problema apei. Eu aș vrea să subliniez importanța acestei chestiuni. În uh, următorii ani, apa va fi o chestiune decisivă în ce privește nivelul de dezvoltare al unei țări. Cu cât mai repede rezolvăm uh, cred că o să rezolvăm mai degrabă problemele legate de energie decât problemele legate de apă. Și asta nu e uh, valabil doar pentru țările care au probleme cu sursele de apă, ci și pentru țările care se dezvoltă foarte rapid, inclusiv în Europa. Așadar, chestiunea apei este foarte importantă și ar trebui să uh, se bucure de locul meritat în această expoziție. Eh, Vă mulțumesc, domnule Schieschi. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul acum, voi da cuvântul colegului Antonio Panseri, care este și dânsul oaspetele nostru în această dimineață. Este președintele delegației UE Maghreb. Vă rog. Mulțumesc. E greu de înțeles cum poate politica externă să aibă legătură cu această expoziție universală 2015. Eu cred că există legături pentru că această expoziție universală cred că poate fi văzută și din alt punct de vedere, nu doar cel al cercetării, infrastructurii, industriei sau agriculturii, care sunt teme foarte importante dar uh, ele sunt importante nu doar pentru acest loc unde va avea loc expoziția universală, ci și pentru Uniunea Europeană. Aceste subiecte sunt atât de importante, subiectul uh, echilibrului alimentar, cel al securității alimentare, sunt uh, foarte importante și au efecte enorme. Se vorbea adineauri de disponibilitatea apei. Um, eu not, notez, pentru că în multe regiuni la nivel planetar, echilibrele uh, geostrategice se definesc tocmai pe baza acestor teme, alimente și apă, și au uh, efecte asupra proceselor de mobilitate, asupra fluxurilor migratorii pentru că în ultimii ani uh, s-au constatat uh, fluxuri migratorii nu doar datorate războiilor civile, ci și uh, problemelor mediului uh, și a disponibilității apei și hranei. Uh, de aceea, eu că pe lângă cercetare, uh, producție industrială, um, dincolo de viitorul agriculturii, este indispensabil să se regăsească uh, în tematica expoziției universale și politica externă. Eu consider că poate merită să ne gândim dacă Milano nu ar putea fi o ocazie de dezbatere a protocolului de la Kyoto. Adică dacă nu s-ar putea profita de ocazie pentru a se dezbată o nouă versiune a acestuia, pentru a se identifica o nouă cale pentru toate statele care vor participa la Expo, dar și în general pentru planetă. Eu cred că aceasta ar putea fi o ocazie excelentă de care am putea profita, tocmai plecând de la aspectele dificile, problemele dificile cu care ne confruntăm, Uh, și uh, din punctul de vedere al fenomenelor dificile care se confruntă planeta. Mulțumesc, Antonio, mulțumesc tuturor colegilor. Este într-adevăr o provocare majoră care um, necesită eforturi din partea noastră a tuturor. Eu sunt sigur că nu doar Comisia pentru Agricultură, ci întregul Parlament poate participa în mod activ la această provocare majoră. Acum voi da din nou cuvântul domnului Martina pentru a răspunde la întrebările colegilor și pentru um, Aș încheia intervenția, apoi continuăm cu lucrările comisiei noastre. Vă rog, domnule Martina. Deloc. Mulțumesc pentru, <laughs> încă o dată pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o astăzi de a vă face această prezentare. Um, și uh, primesc în mod foarte pozitiv uh, um, spusele dumneavoastră de astăzi și eu cred că în modul în care se vor programa, se vor organiza activitățile legate de prezența Uniunii Europene la Expo, în aceste șase luni de expoziție universală, această comisie poate avea un rol central. Deci, cred că va fi important să se profite de toate competențele uh, Uniunii Europene, uh, programând prezența Uniunii Europene la Expo, în aceste șase luni ă, cât mai bine. Deci noi vom face tot ce ne va sta în putere pentru ca și comisia să fie implicată în activitățile de la Expo. Cred că există anumite subiecte pe care le-am uh, abordat uh, superficial în intervenția mea, dar care sunt importante, uh, cele legate de venit, dar și cele legate de apă. Noi uh, sperăm și uh, suntem siguri că în programul Expo 2015 vom organiza diferite evenimente care să permită concretizarea unor ipoteze, soluții și inițiative concrete. Cred că până pe 1 mai 2015 um, cu toții la nivel european trebuie să uh, facem eforturi pentru a profita la maxim de această ocazie, de această platformă care va fi um, organizată aici, în inima Europei și cred că Uniunea Europeană poate să profite de ocazie pentru a uh, juca un rol important uh, și pentru a-și îmbunătăți și relațiile internaționale. Aceasta este abordarea noastră în pregătirea expoziției universale, deci până pe 1 mai 2015 ce și nu putem concepe această expoziție universală de la Milano altfel decât ca o provocare europeană majoră. Nu dorim să ne limităm uh, strict la granițele uh, țării gazdă. Cu cât trece timpul, cu cât ne dăm seama mai bine că sau va fi o expoziție strict europeană uh, sau uh, nu va reuși să-și atingă toate obiectivele. Deci, de acest punct de vedere, vom face toate eforturile posibile și, bineînțeles, contăm uh, și pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată! Grație, grație. Mulțumesc, mulțumesc domnule Martina, mulțumesc întregii delegații a uh, guvernului italian. Uh, suspendăm lucrările un minut și reluăm apoi imediat cu punctul 10 de pe ordinea de zi, marca de calitate regională, cele mai bune practici în economia rurală, raportor fiind Eric Ondoie. Suspendăm ședința un minut. Bene, colleghi, riprendiamo i lavori. Riprendiamo con il... Haideți să reluăm punctul 10 de pe ordinea de zi, marca de calitate regională, cele mai bune practici în economia rurală. Vom discuta raportul de inițiativă al colegului Eric Andrieu. După cum ați văzut, acest raport uh, abordează dezvoltarea integrată a teritoriului, uh, incluzând uh, diferite sectoare, diferiți actori din regiuni și rolul pozitiv pe care îl pot avea mărcile de calitate regională. Dau imediat cuvântul lui Eric și, uh, bineînțeles, vom nota lista colegilor care doresc să iau cuvântul după domnul raportor. Mulțumesc acest raport nu tratează domeniul specific agricol, ci are ambiția de a pune chestiunea dezvoltării rurale într-o perspectivă mai largă legată de transformarea economică pe care o cunosc uh, teritoriile noastre în sânul Uniunii Europene. Aș dori uh, să accentuez necesitatea de a regândi un nou model de dezvoltare pentru toate teritoriile europene. Cred că salvgardarea multora depinde de acest lucru pentru că, după mine, o mai bună organizare ar aduce o șansă în plus pentru a profita mai bine de mondializare și de modernizarea pe care o cunosc societățile noastre. Aș dori mai întâi să elimin o ambiguitate care apare în titlul raportului, termenul marcă, considerat de unii ca uh, opus uh, aplicării uh, siglelor de calitate, dar nu este așa. Marca de calitate teritorială, în definiția ei, uh, dorește să fie o marcă umbrelă care recunoaște eforturile tuturor, nu numai în domeniul producției, dar și în domeniul serviciilor. Toate sectoarele trebuie să se simtă implicate, pentru că o astfel de marcă implică participarea tuturor actorilor publici și privari pentru o dezvoltare durabilă, inclusivă a teritoriilor, valorizându-se ansamblul resurselor proprii, printre care și mărcile existente. Prin urmare, nu e nici vorbă de uh, substituirea principiului concurenței, e vorba de realizarea unei sinergii în vederea unui obiectiv comun. Miza aici este să ieșim dintr-o abordare sectorială a dezvoltării care separă între ei actorii eh, economici și eh, îi sărăcește și eh, să ajungem la un parteneriat intersectorial care să dea o valoare adăugată. Este evident că activitatea agricolă în teritorii este esențială pentru supraviețuirea acestora și ea trebuie adaptată la nevoile populației, pentru că uh, singură agricultura nu va fi suficientă uh, pentru a menține în viață spațiile rurale. Există exemple și în fiecare zi avem dovada că trebuie să inventăm noi modele de dezvoltare. De pildă, în sudul Franței, uh, uh, în sud-vestul Franței, El Contado în Spania, Valea din Umbria în Italia. Eh, eu cunosc exemplul unui ținut din sudul Franței, eh, pentru că am participat la o inițiativă în anii 80 acolo. Și demersul a constat în a aduna eh, forțele din acest teritoriu, egal cu trei departamente franceze, care au în comun un patrimoniu istoric. În momentul de față există mai mult de 35 de filiere economice organizate în jurul acestei mărci teritoriale. E vorba de carnea de porc, de vită, uh, brânzeturi, fructe, camping, hoteluri, activități care compun dezvoltarea teritorială și uh, putem întâlni în camerele noastre de comerț operatorii care utilizează această marcă teritorială. La baza unui parteneriat stau cartele specifice elaborate pe baza filierei unui produs. Există o valoare adăugată și se creează locuri de muncă. Există în acest domeniu o valoare adăugată Eh, care nu este numai un domeniu eh, economic, eh, permite interdependența operatorilor și agentul de turism este solidar cu ciobanul, care este solidar cu transportatorul și cu operatorii sociali. Totul capătă un sens în cadrul acelui teritoriu E vorba, dacă îmi permiteți o comparație, cu te de tehnica războiului de țesut. Există o structură teritorială care se umple pe uh, măsură ce trece timpul, se adaugă monumentele istorice, măcelăriile, producțiile tipice și uh, fiecare este solidar cu vecinul său uh, pe această urzeală se creează o sinergie a operatorilor eh, care creează la rândul ei valoare adăugată. Am eh, cunoscut eh, aici marca cărnii de porc care a rezistat crizei pentru că consumatorii identificaseră acest produs cu o calitate superioară și existau multe puncte de referință între istoria teritoriului lor și acest produs. Iată un singur exemplu uh, care ne inspiră în construirea de noi uh, modele de dezvoltare rurală. Avem deja la dispoziție un număr de instrumente care pot fi puse în slujba dezvoltării calității teritoriului și uh, mă gândesc la inițiativa comunitară LIDER. După cum știți, acum se poate generaliza o asemenea inițiativă pe toate teritoriile în privința pescuitului sau în privința zonelor urbane. Există o posibilitate de a finanța proiectul adunând mai multe fonduri din mai multe surse pe același teritoriu pentru a mobiliza mai multe fonduri. Însă eu cred că este oportun în acest context de globalizare să dobândim o recunoaștere oficială a mărcii de calitate teritorială europeană pentru a putea pune în operă un proiect european și a stimula piețele de bunuri și servicii această cerere de recunoaștere a modelului de dezvoltare teritorială globală și durabilă, care ține seama, dincolo de activitatea agricolă, de ansamblul sectoarelor care generează locuri de muncă pe ansamblul teritoriului. Sigur că e vorba de o activitate de organizare care transcende aspectul agricol și uh, Uh, rămân la dispoziția membrilor Comisiei pentru clarificări, uh, explicații în privința propunerii pe care v-am făcut-o astăzi. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Începem acum cu cererile de intervenție. Mai întâi, Eric Tocman, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că uh, sunt mulți ani cum spunea și raportorul, eh, de când au apărut modele interesante. în privința cooperării eh, pe filiera eh, agriculturii, dar și în afara acestui spațiu. mă gândesc la reforma celui de-al doilea pilon, aici nu sunt noutăți, însă introducerea de noi mărci regionale mă lasă cam sceptic. Sistemul de mărci la nivel european care se bazează pe diverse caracteristici geografice specifice, de pildă, produsele din zonele de munte. am mai fost în atenția comisiei, ne-am mai ocupat de mărci și s-a văzut că nu totdeauna era un indiciu de calitate. E nevoie de o anume perfecționare, o anume tip, un anume tip de reformă a conceptului de marcă de calitate și s-a constatat că consumatorul european știe prea puțin despre aceste mărci. Mai ele conviețuiesc cu alte mm, clasificări de căror principii nu sunt foarte clare totdeauna pentru consumator. O, o marcă dintr-o regiune ă, nu înseamnă ă, ceva neapărat în termen de calitate și asta va face să crească confuzia consumatorilor. deja în cadrul celui de-al doilea pilon există posibilitatea de a modifica mărcile regionale în anumite condiții. Nu sunt, prin urmare, convins a priori că ar trebui să dezvoltăm acest tip de mărci în Europa. Mă tem că nu vom contribui în felul acesta, nu vom face decât să contribuim la confuzia care domnește în mintea consumatorilor. Avem deja denumirile uh, regionale. Nu ar trebui să facem să slăbească ceea ce am reușit să construim până acum. Uh, Eh, trebuie să vedem ce eh, e util eh, și dar și să vedem și ce ar putea aduce daune pentru că de multe ori n-ar trebui să repunem în chestiune lucrurile bune făcute până acum. Da, mulțumesc. Doamna Eras Garcia. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, mă tem că împărtășesc și eu opinia colegului. Ne-ați spus că uh, nu aveți intenția să uh, ocupăm spațiul de nominațiilor protejate. Uh, dar la punctul 7 cereți Comisiei o marcă de calitate teritorială europeană cu recunoaștere oficială bazată pe o evaluare a procesului de governance teritorial. Asta, sigur că e valabil pentru denumirile de origine protejată. Dacă vorbim doar despre produse agroalimentare, avem deja instrumente care funcționează bine. Denumirile de origine protejată, de origine controlată, două mărci de calitate care funcționează bine în cadrul PAC, iar producătorii Uh, fac referire la ele pentru a-și vinde produsele. Trebuie să îmbunătățim instrumentele existente, cum ar fi indicațiile geografice și denumirile de origine, să nu adăugăm alte etichete produselor, să nu adăugăm noi inițiative și proceduri uh, să eliminăm ceea ce este inutil, ceea ce nu este operativ, dar să nu mai adăugăm alte lucruri. Mai spuneți, domnule Andrew, că propunerea nu va cauza confuzie. Mie mi se pare că da, pentru că dacă am dezbătut aici ceva când am tratat pachetul calitate, Uh, a fost că există un exces de legislație, uh, o cantitate de instrumente necunoscute consumatorilor europeni. Deci, deja avem mult și nu folosim bine. Nu avem o governance a uh, informației și ar trebui să ne punem întrebări. Avem deja etichete regionale uh, dacă dorim să caracterizăm originea produsului, acest lucru există. Toate regiunile europene au posibilitatea de a indica că un anumit produs uh, vine din insulele Azore sau din Rioja sau de la Burgos. Toți pot să spună acest lucru sau de la Bordeaux sau avem deja etichete regionale nu este pe urmă competența comisiei noastre, fiindcă vorbim de ceva care uh, depășește producția alimentară, vorbim de toată producția dintr-un anumit teritoriu. De aceea, competența, după mine, ar reveni Comisiei de Politici Regionale. Deci, eu uh, cred că ar trebui să cerem să fim mai severi, mai exigenți, dar să nu creăm lucruri noi, fiindcă deja avem destule informații. Mulțumim, Eras Garcia, doamna Patrau. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, susțin uh, toate intervențiile integrate și sunt convinsă că ele sunt capabile să promoveze mai bine noi realizări și să valorizeze mai bine resursele umane, că au o mai mare eficacitate. În ceea ce privește tema de astăzi, eu nutresc uh, mari îndoieli în privința faptului că o intervenție integrată uh, sau o intervenție nesectorială ar fi cea mai bună soluție de aplicat. Uh, raportorul e conștient de problemă, de problema pe care au subliniat-o și colegii mei. Eu intervin practic în continuare a colegilor mei raportorul știe foarte bine că există zone de posibil conflict, acolo unde ar putea să apară suprapuneri. Încă de la început s-a spus și argumentele utilizate pentru a ocoli aceste dificultate nu mă conving. Atunci când vorbim despre calitatea produselor agroalimentare, abordarea sectorială eh, pare a fi preferabilă datorită seriozității eh, cu care sunt, e prezentată calitatea produselor. În felul acesta avem o informare clară eh, pentru consumator. Dacă însă marca e prea amplă, ei nu, ea nu va oferi aceeași garanție de calitate pentru toate produsele care fac parte din ea. Pe de o parte, acest lucru va dăuna produselor de excelență care beneficiază de mecanisme la nivel comunitar pentru a face să ajungă la public acea excelență pe care ei o comportă. Dar există și produse care nu sunt la nivelul celor mai bune și care în felul acesta vor căpăta un impuls poate excesiv pentru produse care nu prezintă aceeași calitate iar rezultatul ar fi o compromitere a seriozității mărcii generale și ar fi un motiv de demotivare uh, și ar avea și o componentă de injustiție, de nedreptate, uh, pentru că și din, din acest motiv ar putea fi foarte criticat de producători. Uh, Consumat producătorii trebuie să se descurce între atâtea mărci de calitate, care sunt foarte multe, prea multe, și a mai adăuga unele ar însemna, după mine, să le discredităm pe celelalte. Uh, mai bine să ne concentrăm pe anumite mărci uh, care au capacitatea de a disting, se distinge net. Dacă mărcile de calitate se mulțesc, efectul este efectul inflației. Ă, va slăbi puterea tuturor și nu văd aici niciun fel de avantaj. A merge pe această cale, ă, mi se pare că și raportorul este conștient de aceste riscuri. Ă, s-au adăugat și comentariile noastre obiectivul ar fi punerea în valoare a producției europene și noi trebuie să găsim strategia cea mai bună pentru a ajunge la acest scop. Dau cuvântul celorlalți. Agnes. trabajo del Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportoare pentru activitatea sa și pentru oportunitățile pe care le-a prezentat. Cred că toți susținem ideea necesității de a dezvolta programe integrate în domeniul uh, rural, de dezvoltare rurală, uh, care să adune la oaltă acțiuni de tip economic, social și care să dea o nouă viață dezvoltării rurale cu o componentă largă de activități agricole. Deci, din acest punct de vedere, tot ce gândim în materie de programe strategice poate fi atractiv. Și, așa cum spune și acest raport, trebuie să integrăm uh, mai multe lucruri. Turismul, turismul rural, susținerea uh, fermelor de familie, etc. Dar vreau să uh, exprim aceleași rezerve pe care le-au uh, spus și alți colegi în legătură cu uh, Uh, mărcile de calitate regională. Acum aproximativ un an am avut o dezbatere foarte intensă în legătură cu acest sistem de garantare a calității în Europa. Și eu am fost raportor și în toată această dezbatere am uh, făcut schimb de idei, opinii și preocupări și una dintre principalele preocupări avea legătură cu această proliferare a diferitelor mărci uh, de produse agricole la nivel uh, european, care până la urmă ar putea să creeze mai multă confuzie în rândul consumatorilor. Așadar, astăzi, după revizuirea structurii și implementarea unei noi directive pentru aceste sisteme europene de calitate, uh, organizațiile producătorilor și grupurile care apără produsele de eh, nomina, de eh, marcă regională, înțeleg care sunt standardele de calitate care trebuie îndeplinite și noi, din punct de vedere al politicii europene, trebuie să facem progrese astfel încât să se adauge valoare, produsul respectiv să reprezinte o valoare adăugată și oamenii să poată vedea diferența eh, să poată face o comparație cu alte sisteme de stabilire a calității care sunt mai puțin stricte și care nu respectă acelea standarde. Așadar, am auzit această preocupare exprimată în uh, întâlniri pe care le-am avut în diferite țări, pentru că și astăzi aceste mărci regionale de calitate există, au proliferat uh, rapid uh, în toate regiunile și teritoriile europene și în multe cazuri faptul că există o etichetă de calitate nu corespunde realmente cu cu sistemul de calitate. Deci nu respectă neapărat uh, standardele de calitate. Asta înseamnă că producătorii care uh, sunt în spatele acestor uh, sisteme sunt slăbiți și asta creează confuzie și în rândul consumatorilor când Uh, se duc la supermarket și se uită pe raft și văd atât de multe etichete de calitate că nu mai știu ce să aleagă. Uh, deci cred că trebuie să refacem un pic uh, abordarea și să ne uităm la aceste acțiuni integrate pentru dezvoltare rurală, dar să înțelegem că deja în Europa avem un sistem de stabilire a calității și că producătorii noștri, cei europeni, Uh, îndeplinesc niște standarde care aduc valoarea adăugată produselor și trebuie să subliniem uh, aceste informații pentru consumator, astfel încât ei să înțeleagă că produsul face parte din acest sistem de uh, asigurare a calității. Deci cred că în perioada de propunere de amendamente vom reuși să uh, ne gândim la o soluție prin care să schimbăm puțin acest raport. Sigur că susțin uh, uh, producătorii uh, care folosesc toate aceste etichete de origine PDO, PDG, PGI, mă scuzați, și să vedem cum putem concepe niște strategii de dezvoltare pe aceste chestiuni. Mulțumesc acum, Johansson. Nu, domnul Lagnu întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest subiect al uh, mărcii regionale de calitate este un câmp minat. Și o să vă dau trei exemple uh, care pot crea extrem de multă confuzie. Uneori e vorba doar de o uh, rețetă generică, cum ar fi brânza cheddar sau brânza cheshire, care sunt niște regiuni. Uh, Dar brânza Cheshire, brânza cheddar sunt niște rețete, practic. Deci e un mod de a face brânza, nu trebuie să fie făcut neapărat în regiunea Cheshire sau cheddar. Nu înseamnă că dacă o faci acolo, în regiunea respectivă, brânza aia e mai bună. Da, după aceea se poate defini lucrul mai, uh, mai, str- mai strict, cum ar fi Stilton cheese, brânza Stilton. Uh, Stilton este un oraș în Marea Britanie care are o tradiție și o moștenire. Începește fabricarea de brânză dar ei trebuie să primească uh, permisiunea Uniunii Europene sau să-și țină uh, respirația de emoție să vadă dacă vreun stat european obiectează la dreptul lor de a, avea, uh, de a face brânză Stilton și de a avea această marcă. Și asta mi se pare că nu e în regulă. Cred că trebuie statul membru să dea această permisie. Apoi, în ce privește denominarea geografică, asta e crucială. Uh, uh, cartofi de Finlanda, de exemplu. Finlanda are un sol organic, negru și toți cartofii aceia uh, crez, au o culoare mai neagră din cauza solului, dar indiferent de ce tip de cartofi sunt. Sunt diferiți, dar toți au această, această culoare. Și în fine, mai avem un fel de mâncare care se numește Welsh Rabbit, deci nu are nicio legătură cu iepurele, dar uh, dacă Uniunea Europeană uh, ar vrea să existe un model, atunci modelul să fie lăsat statele membre să stabilească aceste lucruri și nu vă amestecați în tradițiile fiecărui stat membru. Grazie Agniu. Johansson e poi... Mulțumesc acum uh, Johansson și după aceea colegul Clas. Comentarii till eh, föredragandes förslag till rapport. Mulțumesc. În legătură cu acest proiect de raport, uh, aș dori să spun în primul rând că este un lucru excelent faptul că se reia posibilitatea unei mai bune cooperări la nivel teritorial orizontal. Pentru că zonele rurale și agricultorii din aceste zone au de pierdut uh, dacă abordarea este prea sectorială. Deci eu cred că este foarte important să se atragă atenția asupra acestui aspect și în munca noastră parlamentară. Dar când vorbim despre caracteristicile de calitate ă, de această marcă de calitate regională, Aș dori să revenim asupra unor aspecte sau când lucrăm la amendamente sau altcândva în lucrările noastre. În uh, întâlnirile ulterioare dintre raportor și raportorii din umbră. Când uh, la, la punctul 7 se spune că Comisia trebuie să elaboreze această, acest concept pentru a recunoaște oficial aceste produse de calitate. Uh, cum spuneau și ceilalți colegi, există și uh, o legătură cu alte rapoarte. Mă refer la observațiile raportorului de la punctul 7 se vorbește nu doar de produse agricole, ci și de servicii, de exemplu, în turism. Servicii din turism. Mă întreb cum se poate găsi o soluție în legătură cu marca de calitate, ținând cont și de servicii. Și în ceea ce privește nevoia de a îmbunătăți cooperarea teritorială, acest lucru este necesar în acest moment, având, având în vedere aspectele abordate în momentul de față la nivel de state membre și la nivel local și regional pentru a aborda mai bine această cooperare teritorială orizontală și în următoarea uh, perioadă de programare bugetară. Apoi aș avea o întrebare legată de principiul meu fundamental al acestui raport. Mă întreb dacă trebuie să ține cont de importanța instrumentelor care există deja pentru a încerca să se organizeze o mai bună cooperare teritorială sau dacă trebuie să se prevadă noi instrumente în acest domeniu. Aș spune că trebuie să discutăm și despre asta când vom continua să discutăm acest raport. Deci, Consider că uh, trebuie să se îmbunătățească, deci, cooperarea la nivel orizontal și teritorial, profitând de posibilitățile existente. Nu e vorba doar de activități publice, ci de societatea civilă în general, care trebuie să participe. Ea este coloana vertebrală a dezvoltării zonelor agricole, rurale, în multe zone. și, uh, bineînțeles, uh, voi uh, adăuga noi detalii, voi face noi propuneri la raport și vom discuta din nou proiectul de raport când vom discuta amendamentele. La punctul 7 se vorbește la sistemă de marcă de calitate regională și uh, modul în care se articulează aceasta cu alte concepte și sisteme. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Johansson. Acum, doamna Clas. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Äh, äh, Rapoartele din propria inițiativă nu au niciun efect legislativ imediat, însă uh, ce e scris pe hârtie rămâne și de aceea salut faptul că atât de mulți oameni au luat cuvântul în această dimineață și au contribuit la această discuție și îi susțin pe toți cei care au ridicat uh, întrebări și au exprimat îngrijorări în legătură cu acest sistem, cu această abordare. Deci nu avem nevoie de noi mărci. Sunt suficiente mărci pe piață deja. Uh, ce trebuie să discutăm este cum putem promova mai bine pe cele pe care le avem Așadar, uh, știți foarte bine că bunele intenții nu duc neapărat la rezultate bune, dar cred că este un raport bun, un raport din propria inițiativă și trebuie să avem grijă să nu împingem lucrurile într-o direcție greșită. Ceea ce nu ne trebuie, pentru că deja avem uh, suntem pe, pe un drum destul de bun în ce privește alte instrumente. Deci cred că raportorul trebuie să se gândească cum putem regândi acest raport din proprie inițiativă, astfel încât să nu renunțăm la ceva ce funcționează deja destul de bine și cum putem să-l îmbunătățim sistemul. Cred că oamenii uh, ne-ar privi uh, foarte negativ dacă ne-am întoarce în țările noastre și am cere uh, noi reglementări de la Comisie, așa cum Uh, presupune paragraf alinatul 7, mă scuzați. Aici eu vin dintr-o regiune uh, care are o experiență destul de bună, începește uh, implementarea reglementărilor europene. Avem inițiative pentru zona, pentru Valea Mozele și pentru regiunea Haifel. Avem astfel de inițiative care nu se referă doar la industria alimentară, ci și la cultură, la turism toată lumea, în ce privește, de exemplu, Valea uh, Mozele, Marca, Mozela, toată lumea are un interes aici și toată lumea are de câștigat. E vorba și de economie, de turism, de operatorii din domeniul afacerilor și mai departe. Toți sunt interesați să promoveze aceste uh, mărci. Uh, dar haideți să nu impunem aceste lucruri de la nivel european. Să lăsăm aceste inițiative să vină de la, din teritoriu acolo unde oamenii au stimulente să colaboreze. Deci nu încercăm să forțăm lucrurile acestea așa cum sugerați dumneavoastră în alineatul 7, ci poate, de exemplu, să dăm, să dăm niște exemple de bune practici, să arătăm uh, modalități în care oamenii au reușit să-și coordoneze eforturile și să-și promoveze mai bine regiunile, asta ar putea servi drept exemplu și nu cred că putem uh, defini uh, regiunile în acest fel la nivel european. Cred că asta ar fi contraproductiv dacă începem să facem așa ceva. Deci haideți să ne punem mintea la contribuție și să vedem cum putem uh, da un impuls pozitiv unui, uh, unei inițiative bune și haideți să nu încercăm să impunem de la nivel european chestiuni noi și să forțăm pe toată lumea într-un corset european. Bine, mulțumesc, doamnă Clas. și aici încheiem lista vorbitorilor. Vreau să întreb comisia dacă dorește să intervină. Michael Rath. Du côté de la Commission, on aimerait d'abord souligner qu'avec le système... Din partea comisiei aș vrea să subliniez că sistemele de protejare a, numelor de origine și indicație geografică, Uniunea Europeană are deja niște regimuri bine stabilite pentru a recunoaște și proteja uh, produse cu calități specifice legate de originea lor într-o regiune specifică. Numai apelativul de regiune și indicațiile geografice recunoscute în Uniunea Europeană au dreptul să invoce o astfel de specificitate regională. Pentru sistemele de calitate care nu au legătură cu originea, adică deschise la un ansamblu de produse, Articolul 17 din viitorul regulament pentru dezvoltare rurală care uh, tocmai a fost adoptat prevede o posibilitate de recunoaștere și susținere pentru sistemele de calitate stabilite la nivelul statelor membre. O condiție pentru această susținere este ca sistemul să nu fie limitat la produsele unei regiuni, ci să fie deschis ansamblului produselor. În fine, Comisia a adoptat uh, linii uh, directoare care se aplec, aplică etichetelor de calitate sau etichetelor regionale, între altele, uh, asta în 2010, în orientările legate de cele mai bune practici aplicabile sistemului de certificare voluntară pentru produsele agricole și alimentare. Așadar, avem deja o, o comunicare pe acest subiect crearea unei mărci de calitate teritorială europeană pentru toate produsele unei regiuni, ar putea să afecteze negativ apelarea de origine și indicația geografică în general și în, și în regiunea vizată o astfel de marcă ar putea să ducă o, la o confuzie în rândul consumatorilor. Conceptul de marcă de calitate teritorială europeană este susceptibil să fie Uh, la limita jurisprudenței în ce privește etichetarea, etichetarea uh, privind pe baza articolului 34 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. În consecință, Comisia nu susține ideea creierii unei mărci de calitate regională europeană. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Uh, mulțumesc Comisiei. Mulțumesc, domnul Erhard. Și acum dau cuvântul din nou domnului Andrew. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să mulțumesc tuturor uh, celor care au uh, luat cuvântul, tuturor colegilor, pentru că eu cred că toată lumea a înțeles aici că uh, dezbaterea principală e legată de dezvoltarea rurală. Pentru că am vorbit foarte mult de mărci agricole. Asta este problema care se pune. Astăzi se pot crea tot felul de mărci de protecție, dar asta nu este suficient și vedem acest lucru pe teritoriul nostru ca să păstrăm activitățile pe toate teritoriile noastre. Cred că problematica este mult mai complexă și că trebuie să găsim, așa cum au spus uh, alți intervenienți, metodele care să permită ca actorii implicați să înțeleagă necesitatea unei sinergii și a unei globalizări a proiectelor lor și că totul este legat evident de activitatea agricolă care e esențială, dar nu putem să o disociem de activitatea de servicii, turism, cultură uh, și uh, de dezvoltare socială și legături sociale și asta este subliniat în raportul meu. Și sigur, n-am găsit o altă formulă decât această marcă de calitate teritorială, dar, sincer vorbind, nu asta e miezul raportului, nu asta e subiectul raportului. Poate veți găsi un alt nume, o altă formulare dacă este nevoie ca să nu se creeze confuzie. Dar nu este niciun fel de confuzie între produs și proces sau metodă. Uh, deci imaginăm elemente de metodă pentru a permite fiecăruia pe propriul său teritoriu de a-și gândi în mod colectiv propria dezvoltare. Și uh, s-a spus aici, peste tot există mărci de calitate teritorială, uh, dacă ne place sau nu. Ele există peste tot în Europa. Se fac în legătură cu orice. Și asta vine în detrimentul uh, uh, calității apelativului de origine controlată. Și noi încercăm să anticipăm acest proces pentru a da elemente de încadrare și de metodă, astfel încât acest mediu atât de dinamic în toate țările Uniunii Europene să fie cumva controlat, pentru că uh, ce se întâmplă este că uh, acest uh, proces uh, va intra în conflict cu uh, apelativul de origine controlată. Sunt de acord cu ce s-a spus și cred că problema trebuie pusă în mod diferit în lumina intervențiilor de astăzi, dar trebuie să ne punem să punem la bază problema de dezvoltării rurale. Vorbim despre agricultură, e normal, suntem încă în faza finală a reformei PAC, dar cred că asta trebuie să ne ducă la o tendință de reflexie, pentru că atunci când vedem acum repartiția învelopelor între dosarul agricol și dosarul de dezvoltare rurală, nu putem să nu ne punem întrebarea dacă nu cumva e nevoie să avem o abordare diferită în ce privește mijloacele de intervenție în spațiul rural. Din partea mea, eu cred că spațiul rural, din punct de vedere sociologic și uh, economic, este un tot și nu e un subiect simplu. Cred că nu trebuie să abandonăm procesul de reflexie legat de cum să intervenim în teritoriu, cum să mobilizăm, cum să creăm sinergii și să punem la oaltă actorii importanți din spațiul rural pentru un proiect comun. Iată, domnule președinte, ce vreau să adaug. Am înțeles foarte bine și am ascultat foarte bine ceea ce uh, s-a spus aici Mă bucur că am, avem acest subiect. Uh, cred că acest uh, raport din proprie inițiativă va, uh, ne va ajuta să reflectăm mai bine asupra chestiunii și vreau să spun reprezentantului Comisiei Încoată. Aceste mărci există deja, deci nu e o concurență între nevoia de a mobiliza actorii implicați și abordarea de certificare legată de produsele de origine controlată, trebuie să gândim pe termen mediu și lung, pentru că această concentrare și această uh, disociere urban-rural ne uh, preocupă uh, în mod cotidian. Vă mulțumesc! Bine, grație, caro Eric. Penso... Mulțumesc, Eric. Dezbaterea a fost interesantă și, bineînțeles, vom reveni la acest uh, subiect, la acest raport, uh, să vedem cum se pot, regăsi în raport diversele sensibilități exprimate. Dragi colegi, trecem la ultimul punct de pe ordine de zi, punctul 11, controlele și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajelor, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele și produsele fitosanitare. Raportor pentru aviz este doamna Brita Reimers. Yeah, danke. Uh, no, un momento, un momento. Numai puțin, Brita, spune domnul președinte. Secretariatul îmi amintește că nu am anunțat uh, termenul pentru depunerea amendamentelor la raportul lui Andrew. Termenul limite pentru depunerea amendamentelor este 1 octombrie. Apoi trebuie să adoptăm raportul de inițiativă înainte de data de 25 noiembrie. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Uh, și revenim acum la raportul Britei. Din câte uh, am auzit și ieri în comisie, pachetul privind sănătatea plantelor și animalelor este un pachet foarte important, se face o modernizare generală a legislației. Deci acum dau cuvântul imediat Britei pentru a ne prezenta acest raport. Știți că suntem, colaborăm cu Comisia de Mediu pe aceste teme și Sper că chiar astăzi mă voi întâlni cu președintele Matias Grote pentru a găsi o soluție de cooperare între Agri și MV. Eh, Brita, ai cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea de a introduce un prim schimb de opinii eh, pe acest subiect eh, astăzi. Obiectivul Comisiei este îmbunătățirea aplicației și respectării uh, standardelor și normelor în uh, aceste sectoare. Comisia dorește să simplifice și să modernizeze dispozitivul legislativ și dorește să obțină o simplificare legislativă. În loc de 70 de texte legislative, am avea doar vreo 15 pe viitor. Iată cât de important este acest exercițiu. Comisia dorește să reducă birocrația pentru fermieri, pentru crescătorii de animale. Pe cât posibil, ă, ținând cont, bineînțeles, de informațiile științifice. și se dorește îmbunătățirea situației globale. Se dorește îmbunătățirea structurilor naționale care intervin, care fac controlele, inspecțiile și testele. Uh, se dorește uh, să se îmbunătățească protecția uh, în caz de probleme. Vom reveni, bineînțeles, asupra acestor aspecte în detaliu și uh, micile ferme, micii agricultori nu trebuie să aibă de suferit de pe urma unor obligații uh, exagerate pentru a rămâne uh, competitivi. Uh, se pune și problema luptei împotriva fraudei. Sancțiunile naționale trebuie să fie suficient de uh, mari pentru a avea un efect uh, disuasiv, să nu uităm scandalul cărnii de cal și vom avea ocazia să um, aprofundăm o serie de aspecte, pentru că, bineînțeles, dacă dorim să reducem numărul textelor de la 70 la uh, câteva, uh, la doar câteva legi, există consecințe la nivelul actelor delegate, la nivelul competențelor uh, date Comisiei uh, pentru actele delegate și Trebuie să fim foarte atenți la controle, la controlele care trebuie făcute de statele membre și de Parlamentul European, nu doar de Comisie. Trebuie, bineînțeles, să discutăm și despre finanțarea <laughs> acestor dispozitive. Principiul subsidiarității trebuie respectat și va trebui să vedem dacă este cu adevărat uh, justificată intervenția în uh, structurile uh, tarifare ale statelor membre. Um, în ceea ce privește măsurile de inspecție și control. Trebuie să vedem în ce măsură este posibil acest lucru Um, propunerea vizând, vizând calitatea, igiena și legătura între diferitele verigi ale lanțului uh, început deja să fie evaluate și trebuie să vedem dacă putem uh, să găsim o îmbunătățire în funcționarea uh, acestor aspecte. De asemenea, trebuie să vedem care vor fi consecințele asupra legislației statelor membre, pentru că dacă se dorește reducerea numărului de texte de la 70 la 5 sau 15, uh, bineînțeles, este un efort, uh, acesta este un efort de proporții care riscă să pună dificultăți la nivel național. Să fie nevoie de ajustări în legislația națională. Cred că, alături de uh, raportorii din umbră din celelalte grupuri politice, Uh, trebuie să încercăm să, să găsim soluții și faptul că trebuie să uh, lucrăm foarte repede, uh, acest lucru nu înseamnă că uh, nu trebuie să facem și să avem și un raport de calitate, pentru că vor exista consecințe în următorii 10 de ani. Da, Heranț. Are cuvântul acum uh, doamna Heranz Garcia. Nu s-a mai înscris nimeni altcineva la cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu doamna raportor Reinsmers că trebuie să spunem Comisiei Europene că suntem de acord cu acest raport, dar Într-adevăr, trebuie să se extinde domeniul de aplicare a regulamentului la anumite, la anumite sectoare, inclusiv cele care nu aparțin stricto sensu lanțului alimentar. Trebuie să nu uităm uh, producția ecologică, uh, indicațiile geografice, um, indicațiile de origine. Uh, toate aceste aspecte trebuie să intre în um, acest text, controlele oficiale, celelalte tipuri de control. Trebuie să se precizeze despre ce e vorba, nu e foarte clar aici. Și, bineînțeles, trebuie eliminat capitolul privind controlele neoficiale. Um, recent, Comisia a încercat sistematic să uh, folosească foarte des actele delegate și actele de executare. Eu cred că Comisia exagerează. Uh, încearcă să uh, se uh, impună în anumite domenii, în anumite sarcini care nu sunt ale ei. Și la Comisia pentru Agricultură am observat de mai multe ori că Comisia încearcă <laughs> să multiplice actele delegate și de executare pe aici, pe acolo, pur și simplu pentru a ne da la o parte. Acum, în ceea ce privește uh, taxele, uh, Uh, pentru finanțarea acestor uh, servicii, se spune că ele sunt percepute de autorități. Uneori așa se întâmplă, uh, fiscul percepe aceste taxe și apoi le redistribuie. Eu cred că trebuie să prevedem amendamente pentru a păstra posibilitatea statelor membre de a decide cum vor gestiona uh, aceste taxe subsidiaritatea trebuie să continue să existe, să funcționeze. Comisia încearcă din nou să-și atribuie competențe care nu sunt ale ei. Dorește să Uh, aibă, să se spună cuvântul în legătură cu inspecțiile organizate de state membre în uh, statele membre ale Uniunii înainte de a autoriza exporturile. Și aici Comisia își depăsește prerogativele. Mulțumesc! Le. Mulțumesc, doamnă Herans Garcia. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Doamna Carmen Garau, vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you Mulțumesc, domnule președinte. Eh, două comentarii, poate. Eh, în comentariu principal, mai întâi. Această propunere eh, nu provine, nu pleacă de la zero. Există legislație privitoare la controlele oficiale, care deja reglementează chestiunile menționate adinauri, inclusiv uh, taxele, competențele, uh, uh, competențele autorităților însărcinate cu controlele oficiale și așa mai departe. Deci, principala mea problemă legislația, așa cum este ea acum, este aplicabilă doar într-o parte din sectoare, iar toate sectoarele în alte domenii sunt taxate, de, plătesc costul controlelor oficiale și e normal să se stabilească un nivel comun care să includă și ceilalți subiecti supuși controlelor oficiale, și uh, supuși acelorași uh, taxe. Nu se armonizează felul de a calcula aceste taxe, sigur că ele se bazează pe costuri, dar costurile sunt diferite în diferitele state membre și depind de nivelul de trai de, și de nivelul costurilor în general într-un anume stat membru la întrebarea specifică uh, privitoare la produsele organice, ele sunt incluse în uh, raza de acțiune a uh, directivei. E vorba de scopul mai larg al controalelor oficiale, astfel încât toate uh, exercitate de autorități în sensul cel mai larg uh, Uh, asupra producției, uh, punerii pe piață, transportării și așa mai departe, toate aceste sectoare de activitate vor fi supuse controlelor oficiale în privința actelor delegate. Într-adevăr, o altă noutate importantă uh, pe care o aduce această propunere este să permită adoptarea Uh, uh, unor cerințe de control specific în diferite sectoare. Uh, dați-mi voie să vă spun că nevoia care îi răspunde această propunere este reprezentată de posibilitatea de a avea anumite zone specifice, de pildă inspectarea cărnii sau a produselor uh, organice, e nevoie de reguli specifice, unice, eh, pe care autoritățile competente din statele membre să reușească să le implementeze. Prin urmare, e vorba de un set de prevederi extrem de importante privitoare la uh, securitatea alimentară, iar put puterile de care e nevoie uh, trebuie acordate controlelor oficiale. Uh, acest lucru țineam să-l subliniez. Vă mulțumesc. Da, mulțumim comisiei. În acest moment dau din nou uh, cuvântul Britei, amintind că termenul de depunere a amendamentului este 11 noiembrie. Brita, ai cuvântul. Da, mulțumesc uh, pentru intervenție. Cred că vom avea destul timp înaintea noastră pentru a uh, vedea unde pot să apare probleme și uh, pentru a alimenta problemele lanțului alimentar e nevoie de controle mai sigure și știm că există probleme, epizodii, uh, uh, diverse boli care afectează uh, regnul animal sau vegetal și există implicații importante. Eu sunt convins că vom obține rezultate bune în munca noastră. Mulțumesc, spune președintele. Data de depunere a amendamentului este 17 decembrie. Dragi colegi, am isprăvit punctele de pe ordinea de zi pentru că, după cum știți, ieri s-a anunțat retrimiterea comisiei, amânarea comisiei pe 30 septembrie. Putem deci încheia aici reuniunea comisiei AGRI. Vă amintesc că la ora 15 are loc reuniunea coordonatorilor în această sală și la 16 trilogul cu președinția lituaniană și cu Comisia. Comisia, ședința Comisiei este închisă. Sperăm că pe 30 decembrie vom spune cuvântul nostru final în privința reformei PAC. Vă mulțumesc!